care trebuie să reprezinte majoritatea deputaților ce alcătuiesc Parlamentul European, adică 376. Potrivit articolului 178 alineat 3 din regulament, pentru a se ajunge la majoritatea de două treimi necesară, se calculează numai voturile exprimate pentru și împotriva propunerii vă rog să luați act de faptul că totalul se poate vedea deasupra, în partea superioară a ecranului, acel număr conține și abținerile, dar ceea ce se va lua în calcul va fi reprezentat doar de voturile cu semnele plus respectiv minus. Potrivit articolului 180a alineat 2 din regulament, grupurile politice care au ajuns la pragul ridicat au solicitat ca votul să fie secret. Și acum putem trece la vot. Domnul Rutco. Uh, <clears throat> Domnule președinte, conform uh, regulii 1.4 doresc să creăm o procedură de vot și vreau să mă refer la uh, faptul că nu se ține cont de dreptul celor care doresc să se abțină. În comunicarea de aseară, serviciile noastre ne-au uh, spus că uh, abținerile vor fi scăzute. Eu doresc să protestez pentru că regula 21 nu este similară cu uh, alegerea vicepreședinților. Voturile membrilor care doresc să se abțină ar trebui să fie luate în calcul la fel ca toate celelalte voturi. Este o practică consfințită a acestui Parlament faptul că uh, Abținerile sunt luate în calcul. Domnule președinte, insist să se respecte democrația parlamentară și să uh, luați în considerare și abținerile în condițiile uh, majorității de două treimi. Domnul uh, nu a putut să se apere în plenară, ceea ce reprezintă de asemenea o neregularitate, iar uh, neluarea în calcul a uh, abținerilor este de asemenea o neregularitate. Asta pentru a mă exprima diplomatic. Per quanto riguarda l'interpretazione del regolamento. În ceea ce privește interpretarea regulamentului de procedură, pentru că este prima dată când votăm în baza articolului 21, trebuie să ținem seama de interpretarea generală a votului în toate spețele analoage. Atât în ce privește alegerea președintelui cât și a vicepreședintelui, abținerile nu contează, nu se iau în calcul. Prin urmare, orice propunere, spune articolul 178, trebuie să țină seama doar de voturile pentru sau împotrivă. Doar în cazul în care tratatul prevede o anumită majoritate, se ține seama și de abțineri. Nu este cazul însă aici, de aceea interpretăm în mod, ex, uh, în mod uh, extins acest articol, precum și celelalte norme care întotdeauna au reglementat alegerile persoanelor. Este și motivul pentru care și în această situație am interpretat astfel regulamentul. Prin urmare, vom ține seama doar de voturile exprimate pentru și împotrivă. Domnul Corbett. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost uh, raportorul care a introdus această regulă în regulamentul de procedură în urmă cu mulți ani. Nu a fost niciodată până acum folosită și pot să vă confirm că interpretarea pe care ați dat-o este exact uh, aceea care a fost în intenția legiuitorilor. Vă mulțumesc. Bine, possiamo passare ora. Bine, putem trece atunci la vot secret. Încă o dată, este nevoie de o majoritate de două treimi din voturile exprimate, în care să iau în calcul doar voturile pentru și împotrivă. Am deschis votul. Avete votato tutti? A votat toată lumea. Am închis votul. Propunerea se adoptă. Trecem la raportul Hübner și Silva Pereira cu privire la componența Parlamentului European. Articolul 3, alinatul 1, am deschis votul. Il voto è chiuso. Am închis votul. Il testo è respinto. L'emendamento respins. Amen... Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Am deschis votul uh, pe marginea întregului articol. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Textul original este adoptat. Amendamentul 4, articolul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original cu apel nominal, am deschis votul. Respins. Articolul 4, alineatul 1, amendamentul 5 de 18 de 27 de 39 de, am deschis votul. Am închis votul. Textul se adoptă. Articolul 5. Textul original, vot cu apel nominal, am deschis votul. Votul este închis. Textul se adoptă. Considerentul 3, amendamentul 16 de, dam de prin apel, vot prin apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Propunerea de decizie, cine este pentru? ridicați bine mâna. Cine este pentru propunerea de decizie? Vot prin ridicarea mâinii. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. V doriți să verificăm electronic? Verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă textul. Propunerea de rezoluție, alineatul 1, textul original, doamna Bresso. Mulțumesc. Dumneavoastră ați creat o confuzie teribilă. N-ați explicat despre ce este vorba, lumea nu știa ce votează. Nu vă supărați, așa este. Păi trebuie să... Trebuie să spuneți clar despre ce este vorba. Noi avem listele de vot, lumea nu știe ce pe marginea căror lucruri votează. Da, dacă mă și ascultați, pot să vă dau un răspuns. Vă rog, cu microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Nu ați explicat, nu ați precizat că articolul 4, aliniatul 2 și articolul 4, aliniatul 3, amendamentele vor deveni caduce. Nu ați spus acest lucru și am crezut că votăm cu referire la acestea și nu cu referire la articolul 5. Nu ați spus acest lucru în mod expres. Nu ați spus și noi nu am înțeles. Pe listele de vot este, invitat că în ca, este indicat că în cazul în care se adoptă cu tare amendament, atunci alineatele 2 și 3 devin caduce. Eu am arătat foarte clar despre ce este vorba. Dacă nu urmăriți dumneavoastră uh, voturile, asta este, doamnă Bresso, vorbesc italiană, e limba dumneavoastră maternă italiana, păi vă rog să fiți atentă. Onorevole Carver, prego. Thank, thank you, Mr. President. You've obviously put a... Mulțumesc domnule președinte. Poate că ar fi o soluție simplă aici uh, să votăm uh, propunerea de decizie încă o dată. Mulțumesc. È stato già controllato, passiamo alla proposta di risoluzione. Trecem la votul pe marginea propunerii de decizie. Domnul Gualtieri, vă rog. Domnule președinte, articolul 5 care a fost supus la vot imediat după adoptarea amendamentului cu privire la articolul 4.1 a fost votat, dar mulți dintre noi au votat împotriva listei de vot pentru că nu înțeleseserăm că se votează cu privire la articolul 5, pentru că pe ecran era indicat un alt lucru. Așadar, vă rugăm doar să repetăm să repetăm votul la articolul 5 și apoi să continuăm. Deci este vorba numai despre repetarea acestui vot, pentru că mulți colegi au votat ca și cum ar fi trebuit să voteze la uh, articolul anterior. Non ho capito questo sbattere i tavoli che cosa significa. N-am înțeles la ce vă referiți. Eu am fost foarte clar când e vorba de amendamente. Vă rog. Noi ne-am uitat uh, pe ecran și acolo spunea că este uh, caduc. Ho capito, ho capito. Allora c'è stato, mi hanno detto... No... Am înțeles. Eu nu văd ecranele din spatele meu, înseamnă că a fost o greșeală pe ecran. Deci, a fost o confuzie între articolele 4 și 5. Atunci, reluăm votul la articolul 5. Votăm articolul 5, textul original. Cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Textul se adoptă. Passiamo allora agli emendamenti. Trecem la amendamentele. Considerentul 3, 16 de 26 de vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38 devine caduc și votăm propunerea de decizie. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la propunerea de rezoluție. Verificăm și electronic. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la propunerea de rezoluție, alineatul 1, textul original pe părți. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Textul original, alineatul 3, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 5, textul original, pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, a, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pe părți, nu, amendamentul 15 devine caduc și trecem la amendamentul 41, vot cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm electronic. La amendamentul 22 am deschis votul. C'è un problema tecnico che non dipende da me. Înțeleg că e o problemă tehnică, dar asta nu depinde de mine. Textul è aprobat. Textul se adoptă. Trecem la amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 23-36, vot prin apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Textul original devine caduc și trecem la amendamentul 7 de la, după alineatul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 24, 42, alineatul 13, vot cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Alinatul 14, amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Am deschis votul. Il voto è chiuso. Am închis votul. Respins. După alinatul 15, amendamentul 6, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Mai verificăm el încă o dată electronic. Am închis votul. Respins. Considerent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 Respins. Considerentul F, textul original pe două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul F, amendamentul 9, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 10 și amendamentul 11 devin caduce. Considerentul G. Acum amendamentul 19 de vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30 devine caduc. Amendamentul 31 de la considerentul H. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 32, vot cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Respins. Trecem la textul, uh, la votul pe marginea textului original. Am deschis votul, vot cu apel nominal. închis votul. Și textul se adoptă. După considerentul H, amendamentul 12, vot cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 20D de la considerentul I, am deschis votul, vot cu apel nominal. Am închis votul. Se adoptă. După considerentul I, amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul J, 21D, 34D sunt amendamentele, am deschis votul. închis votul. Se adoptă. Trecem la considerentul K, amendamentul 14D, vot cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Respins și votăm pe marginea întregii rezoluții. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Textul se adoptă. Felicitări raportorilor. Și acum trecem la următorul uh, raport revizuirea acordului cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, raport González Pons, alinatul 1, paragraful 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. După alinatul 1, amendamentul 18, vot cu apel nominal, cine este pentru? Vot cu apel nominal, am deschis votul, îmi cer scuze. Am închis votul. Respins. Alinatul 2, textul original, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alinatul 3, amendamentul 3, vot cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Respins. Alinatul 4, amendamentul 4D, am deschis votul. Am închis votul. Respins. Alineatul 5, amendamentul 5, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Textul este respins. Votăm textul original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alinatul 6, amendamentul 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm textul original cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și trecem la amendamentul 7, alineatul 7, vot cu apel nominal. Am deschis votul. închis votul. Textul este respins. alinatul 8, alinatul amendamentul 8. Cine pentru, împotriva, abțineri, respins. Votăm textul original. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. se adoptă. alinatul 9, amendamentul 9. cine pentru, împotriva, abțineri, respins. Votăm acum textul original. cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 11, amendamentul 11, vot cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Respins. Votăm textul original pe două părți, ambele cu apel nominal. Prima parte am deschis votul. închis votul. Textul se adoptă. A doua parte, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. După alinatul 11, amendamentul 12, vot cu apel nominal, am deschis votul. închis votul. Respins. Alineatul 12, amendamentul 16, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 10, alineatul 11, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendament, amendamentul 1 Amendamentul 13 se corectează vorbitorul, alineatul 15. Uh, am deschis votul. Am închis votul. Respins. Considerentul și amendamentul 1, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Votăm textul original. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul F, textul original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul H, amendamentul 15. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul I, amendamentul 17, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Textul este respins. Considerentul J, textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Am închis votul și textul se adoptă. Votăm pe marginea întregii rezoluții, vot cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Textul se adoptă. Felicitări domnului González Pons. Eh, Dragi colegi, eh, trecem acum la votul eh, raportului Corao. Este vorba despre un vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și cu aceasta trecem la Raportul privind protecția și combaterea discriminării minorităților din statele membre ale Uniunii Europene, un vot unic. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Cu acesta trecem la votul privind adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago, precum și Tunisia, pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc. Doamnă comisar, eu rog, doriți uh, să interveniți? Vă rog, aveți cuvântul. Madam President, honorable members, Doamnă președinte, stimați deputați, cu toții împărtășim responsabilitatea împotriva spălării de bani și uh, a finanțării activităților teroriste. Acest Parlament s-a luptat uh, întotdeauna din greu um, pentru a trece directiva uh, pentru combaterea spălării banilor și pentru a ne îmbunătăți activitățile. Actele delegate referitoare la Tunisia, un partener recunoscut și privilegiat al Uniunii Europene, urmează. Vreau să subliniez că acest act nu va submina niciun fel de angajament politic sau de altă natură al Uniunii Europene în relația cu Tunisia. Recunoaștem progresul pe care l-a înregistrat Tunisia în ultimele săptămâni, iar Comisia va sprijini Tunisia pentru a ajuta să își îndeplinească planul de acțiune care a fost convenit între Tunisia și Task Force în decembrie. Suntem în contact uh, apropiat cu prietenii noștri tunisieni în această privință. Comisia este pregătită să ofere suport astfel încât Tunisia să elimine deficiențele care mai există. Odată ce vom vedea că acest lucru s-a întâmplat, vom iniția uh, procesul de delistare, astfel încât uh, Tunisia să fie eliminată de pe această listă și uh, să își reia toate drepturile. Sunt convinsă că la sfârșitul acestui proces Tunisia uh, va deveni un punct de referință pentru alte țări și uh, o felicit pentru eforturile pe care le face. Comisia lucrează intens la o soluție sistemică, astfel încât uh, Uniunea Europeană să aibă propriul sistem de analiză autonom și lista uh, de țări terțe cu grad înalt de risc, astfel încât să protejeze mai bine Uniunea Europeană și cetățenii acesteia. Vă mulțumesc! Președinte, mulțumesc, domnule comisar, cu aceasta putem să trecem la vot. Vreau să vă amintesc... Da? Punct de procedură, vă rog să ne menționați și uh, la ce articol vă referiți. Madame Doamna președintă, sunt autorul unei obiecții. Doamna comisar tocmai a luat cuvântul și vreau să spun colegilor noștri că doamna comisar nu a adăugat nimic în plus față de ceea ce ne-a spus Comisia la întâlnirea comună Libe-Econ și la plenara de luni seara. Aș mai adăuga. Vă rog, dacă îmi permiteți să continui. Președinta intervine, nu putem să continuăm această dezbatere. Vom supune acest raport la vot și vreau să vă amintesc că o majoritate a, că este necesară o majoritate a membrilor din Parlament pentru a se considera adoptată. Pentru. Împotrivă. cred că nu se adoptă, dar vom verifica electronic, așadar votul electronic este deschis în acest moment. Votul este închis. trei sute cincizeci și șapte de voturi pentru nu se adoptă pentru că erau necesare 376 de voturi pentru, pentru a fi adoptat. Cu acesta trecem la raportul Toleranță Zero față de mutilarea genitală feminină. Vă rog să faceți liniște în sală. Aliniatul 4, text original pe două părți, prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la aliniatul 13, amendamentul 3, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Trecem acum la votul cu privire la textul original, de asemenea vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cu aceasta trecem la votul uh, textului inițial, pe două părți. Prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și trecem acum la votul uh, rezoluției pe ansamblu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu acesta am încheiat votul. Dragi colegi, vă rog să părăsiți sala un pic mai rapid și dacă se poate în liniște. Domnule Lize, doamnă Guillaume, vă rog să părăsiți sala.